silence mesdames messieurs vă rog doamnelor și domnilor deschidem ședința Începem uh, reuniunile astăzi și vom încheia în momentul în care se vor, uh, vom încheia votul. Deci astăzi, mâine, poimâine și așa mai departe. Uh, în orice caz trebuie să terminăm de votat bugetul înainte de 31 decembrie. Ați văzut ordinea de zi a ședinței noastre. Ședința este consacrată votului bugetului pentru 2013. Ordinea de zi este adoptată. Anunțurile președintelui le aveți pe Cobu News. Avem toate limbile disponibile, interpretarea în toate limbile este disponibilă. Um, procesul verbal al ședinței din 6 septembrie, dacă nu aveți observații în legătură cu acesta, îl considerăm adoptat. Și trecem uh, la votul amendamentelor pentru bugetul pe 2013. Doresc să vă indic încă de pe acum anumite lucruri. Mai întâi, aveți cu toții uh, cardul de vot, pentru că vom avea probabil multe voturi electronice. Apoi, fiecare coordonator trebuie să se asigure că toți membrii uh, și supleanții sunt prezenți. Un coordonator nu are cardul de vot, uh, rari se întâmplă, ne mirăm, dar suntem siguri uh, că va rezolva problema. Dacă același coordonator poate să-mi spună dacă eu am uh, dreptul la vot sau nu, voi folosi acest uh, drept la vot uh, conform regulamentului Parlamentului. Documentul de bază, documentul principal care este textul care are, să spunem, valoare juridică, este acest document numărul 4. Deci, fascicolul numit documentul numărul 4 este, nu se știe de ce se numește documentul numărul 4, este o sublitate administrativă, oricum așa, se, așa îl cheamă documentul numărul 4. Dar nu este singurul document care ne interesează pentru că v-au fost distribuite și alte documente. Deci, aveți acest uh, caiet, documentul numărul 4, conține doar cifre și apoi avem patru alte fascicole în anexă cu observații, comentarii. Și vom uh, vota anumite dintre aceste observații sau comentarii dacă e nevoie de vot pentru că nu există un acord. Deci, um, avem aceste patru fascicole suplimentare. Deci acestea sunt documentele de bază. Și apoi mai avem uh, un anumit număr de foi uh, pe care le vom folosi pentru voturile în bloc. Sunteți obișnuiți acum uh, cu voturile în bloc, pe, uh, metodă de votare pe care o folosim uh, la multe rapoarte și în mod tradițional în momentul în care votăm bugetul, pentru, mai ales dacă există un acord între coordonatori pentru a vota amendamente în bloc. Deci vom avea astfel de amendamente pe care le vom vota în bloc. În documentele pe care le-ați trimis, uh, le-ați primit, mă scuzați, lipsește încă tabelul privind proiectele pilot și acțiunile pregătitoare. Secretariatul uh, pregătește concluziile la care au ajuns raportorul și coordonatorii. Iată, care vor fi condițiile noastre de lucru. Bun. Propun să dau cuvântul reprezentantului uh, Comisiei, domnul director general Jean-Jean, care se află printre noi. Uh, conform tradiției, reprezentantul Comisiei va aminti obiectivele, uh, liniile majore ale proiectului de buget și va comenta votul din această vară din Consiliul de Ministri și apoi raportorii vor lua cuvântul pentru a ne spune de, ne vorbi despre spiritul în care au pregătit acest vot în legătură strânsă cu coordonatorii și apoi vom trece la votul propriu-zis. Domnule director general, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru faptul că îmi dați ocazia să prezint uh, punctul de vedere al Comisiei după votul din Consiliu și înainte de votarea amendamentelor depuse. Primul punct pe care doresc să-l menționez este faptul că Comisia observă cu satisfacție faptul că multe dintre amendamentele Parlamentului European um, readuc nivelul creditelor de plăți uh, și angajamente, um, um, nivel uh, redus de Consiliu. Mă bucur uh, de faptul că amendamentele arată că avem o viziune comună, noi cei de la Comisie și dumneavoastră la Parlament, în legătură cu nivelul creditelor de plăți necesare pentru a face față obligațiilor legate de decizii uh, luate în trecut în legătură cu bugetul. Amploarea reducerii realizate de Consiliu, e vorba de 5,3 miliarde de euro, uh, nu poate fi acceptată pentru că pentru al treilea an la rând se reduce bugetul pentru politici care uh, sunt esențiale pentru strategia 2020, pentru investiții, pentru competitivitate și creșterea economică. E vorba de programele din cadrul rubricii 1A sau din cadrul politicii de coeziune, rubrica 1B. Aceste cheltuieli sunt mai necesare ca niciodată acum, în aceste, această perioadă atât de dificilă din punct de vedere economic, și reducerea bugetului de către Consiliul de la rubrica 4 nu este de neînțeles de asemenea, pentru că se propune pentru 2013 un buget care ar fi cu 600 de milioane de euro mai mic decât bugetul pentru 2011, dacă se acceptă valorile adoptate în Consiliu. În ceea ce privește creditele de plăți, am avut o uh, Um, întâlnire foarte utilă pe 26 septembrie și atunci uh, s-a, din această întâlnire a ieșit clar că uh, Comisia face propuneri prudente și raționale legătură cu aceste credite de plăți și nevoile pentru 2013 au fost estimate de către Comisie plecând de la ipoteza că nevoile pentru 2012 sunt satisfăcute de bugetul pentru 2012. Este esențial acest lucru. pentru uh, ca bugetul pentru 2013 să rămână unul echilibrat. Prin amendamentele care subliniază prioritățile Parlamentului European în ceea ce privește creditele de creditele de angajament, uh, uh, se identifică priorități specifice care corespund și ele orientării devenite de comisie în proiectul său de buget în programele și acțiunile care contribuie la încurajarea creșterii economice, ocupării forței de muncă și pentru uh, strategia UE 2020. E vorba de programe de cercetare, um, învățare de-a lungul întregii uh, vieți, competitivitate sau uh, inovare. Doresc să mulțumesc domnului raportor Lavia și uh, diferitelor comisii pentru faptul că s-au reintrodus în buget linii pentru uh, sprijinul administrativ pentru aceste diferite programe. Sunt esențiale și mulțumesc de asemenea că ați vegheat pentru faptul că creditele administrative pentru instituții în ansamblul său uh, uh au fost reintroduse în buget. Încă o dată, comisia de dovadă um, de chipzuință în proiectul său de buget și reducerile votate în Consiliu ar pune în uh, pericol însăși capacitatea de acțiune a instituției noastre în uh, pune în aplicare a uh, programelor. Doresc însă să exprim și câteva îngrijorări în legătură cu punerea în rezervă a unor credite pentru programele din cadrul rubricilor 1B și 2. Chiar dacă înțelegem importanța politică a unor amendamente, este esențial să nu se adauge un element în plus care ar face și mai dificilă o gestionare deja foarte complexă și care ar penaliza beneficiarii din statele membre. Iau uh, notă de asemenea de anumite rezerve în legătură cu informarea de către comisie, în legătură cu dosare specifice, mai ales în ceea ce privește sistemul SIS-2. Recunosc legitimitatea acestei uh, plângeri și necesitatea unei informări regulate și precise a Parlamentului în legătură cu avansarea proiectelor uh, pentru aceste sisteme, considerăm cadrul și calendarul pentru sistemul SIS-2 este foarte bine stabilit acum, este clar și Comisia furnizează și va continua să o facă absolut transparent toate informațiile cerute de Parlament. Ne întrebăm dacă o astfel de rezervă bugetară trebuie să mai existe. În ceea ce privește proiectele pilot și acțiunile pregătitoare, serviciile Comisiei au evaluat posibilitățile de punere în aplicare a listei provizorii transmise uh, înainte de vacanța de vară. Această analiză ar trebui să permită Comisiei um, punerea în aplicare eficientă, um, conform așteptărilor Parlamentului, a unor acțiuni uh, pregătitoare și proiecte pilot. Înainte de a încheia, domnule președinte, ați dori să indic faptul că Comisia pregătește în momentul de față scrisoarea de executabilitate, ca în fiecare an. Partea care va urma Um, acțiunii Parlamentului pentru a um, pregătește această scrisoare pentru uh, conciliere. Se subliniază aici dificultățile în punerea din aplicare a unor uh, amendamente propuse de cele două ramuri uh, sau votate de cele două ramuri de, ale autorității bugetare. Iată ce aveam de spus, domnule președinte. Acestea sunt observațiile din partea Comisiei și sper că Comisia pentru Bugete va ține cont de aceste observații. Vă mulțumesc. Merci, Vă mulțumesc, domnule director general. Dau acum cuvântul domnului raportor pentru a ne explica spiritul în care împreună cu coordonatorii a organizat acest vot. Nu vom mai avea acum o dezbatere pe fond, pentru că am avut suficiente. Vom trece la vot. Dar, ca întotdeauna, când se examinează amendamente la buget. Acum e vorba de 1500 de amendamente, deci trebuie să ne organizăm pentru vot. Giovanni, poți să ne spui, te rog, cum ne propui să lucrăm? Grazie, președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Este evident că votarea bugetului este întotdeauna complexă este un vot complex uh, în cadrul căruia nu trebuie să uităm niciodată cât de complex este acest vot pentru a ajunge la un rezultat final acceptabil care să corespundă strategiilor Parlamentului. Încă de la început, noi la Parlament am dorit să subliniem importanța pe care le au creditele de plăți uh, pentru bugetul pentru 2013 la capătul perspectivelor financiare. Și cred că aici, în această comisie, s-a format uh, o largă majoritate mm, uh, pentru a sprijini multe ale bugetului pentru a urma, deci, strategia raportorului. Există și câteva poziții divergente între grupurile politice în legătură cu anumite rubrici, dar este și vom vedea uh, care va fi votul final în legătură cu acestea. Aș dori să propun președintelui să procedăm la vot, să încep, dar începând cu sfârșitul. Deci să începem cu votarea liniilor administrative. Deci, aveți, cred, cu toții listele de vot. Deci să începem cu listele administrative, apoi să continuăm cu agențiile și apoi să trecem la heading 5, titlul 5, apoi 3A, 3B și 2. Și apoi vom vedea cum va decurge votul astăzi și vom vedea dacă continuăm astăzi sau mâine dimineață. Très bien. Très bien. Foarte bine. Mulțumesc. Derek, doriți să adăugați ceva? Yeah, very briefly, uh, uh, Chair. Um... Foarte pe scurt, domnule președinte, după cum a sugerat și raportorul, să ținem, să votăm astăzi pe chestiuni administrative și mâine să votăm secțiunile Parlamentului și celelalte secțiuni bugetare. Colegii știu deja cum arată amendamentele și uh, cred că asta reflectă acordul la care s-a ajuns, așa că mâine vom putea vota în bloc și tot mâine vom vota și bugetul celorlalte instituții, sperând să o putem face tot în bloc. Si beaucoup. Foarte bine, vă mulțumesc. Deci, sper că a înțeles toată lumea care este ordinea în care urmează acum să uh, votăm uh, toate categoriile și uh, rubricile bugetare. Începem cu voturile orizontale, în ce privește liniile administrative, agențiile. După aceea vom trata uh, categoria 5, cheltuieli administrative, doar bugetul comisiei, categoriile 3A și 3B și categoria 2 agricultura în mare parte. Și vom face un uh, bilanț uh, după ce vom fi organizat aceste voturi. Și mâine continuăm cu bugetul celorlalte instituții și celelalte categorii, mai ales 1A și 4, care sunt categoriile pentru care avem uh, cele mai multe divergențe de opinii cu posibilitatea, bineînțeles, de a vota diferit. Deci putem proceda astfel, vă cer acordul, da, bine, mulțumesc. În ce privește liniile administrative. Avem un tabel, nu știu dacă are un nume, se numește uh, strategia raportorului cu privire la liniile administrative 0104 și 0105. Putem vota în bloc acest uh, tabel? Da? Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă. Mulțumesc. Trei voturi împotrivă. Abțineri. Nu există abțineri. Se adoptă. Donc, tous les autres am Celelalte amendamente cu privire la aceste linii bugetare sunt caduce. Uh, așa se procedează când se votează în bloc. În ce privește agențiile acum. De asemenea, aș dori să știu dacă putem vota în bloc. Monsieur le rapporteur. Domnul raportor. Possiamo sicuramente fare un uh, voto in bloc. Da, vom vota în bloc cifrele și apoi avem o serie de voturi Uh, pe care le vom vota apoi unul câte unul. Dal voto che stiamo facendo. Din acest vot uh, sunt uh, excluse agențiile pentru supravegherea financiară pe care le vom aborda după aceea. Ce vot în bloc? Foarte bine. Deci acest vot în bloc nu include cele, pa, cele trei agenții de supraveghere financiară pe care le vom studia odată cu categoria 1A și o serie de observații care probabil vor fi uh, votate separat. Cine este pentru? Împotrivă? 4. Abțineri? Vă mulțumesc. Se adoptă. În ce privește agențiile, avem o serie de observații și de rezerve care uh, figurează la sfârșitul acestui tabel. Prima linie, uh, un amendament uh, retras. În ce privește a doua linie, un amendament tehnic care nu a fost votat, care nu trebuie să fie votat. A treia linie, la rubrica 2, o rezervă de 10% datorită problemelor de descărcare. Cine este pentru? Împotrivă. O să votăm electronic de această dată cu precizarea că eu nu am drept de vot. S-a deschis votul. În pasaj, on va verifie că tout le monde... Vom verifica cu această ocazie și dacă toată lumea... Președintele se întrerupe. S-a închis votul. 19 pentru, 20 împotrivă, se respinge. Trecem la rubrica 3 a Frontex. Remarcele cu privire la Eurosur. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Apoi, tot cu privire la Frontex, rezerva de 75% cu privire la Schengen. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Doamna Suza și James Ellis. Mulțumesc, împotriva abțineri, se respinge. Rezerva aș dori să vă întreb dacă am putea să votăm uh, în principiu cu privire la celelalte rezerve, cu privire la Schengen, 75%, care au la bază aceeași filozofie. Da? Cine este pentru? Cu privire la agenții. Doamna Susa. Și liberalii. Împotrivă. Cele două grupuri importante, Verzi și EFT, uh, deci, abțineri, aceste rezerve sunt respinse uh, de fiecare dată. În ce privește la Frontex însă, avem un comentariu cu privire la bugetul de rectificare Eurosur. Cine este pentru? Raportorul e pentru. Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Nu ne mai rămâne decât domnul raportor. Eh, președinte, abbiamo saltat un voto, quindi... Domnule președinte, am sărit peste un vot. Trebuie să votăm uh, dinainte uh, de la Comisia Live 5620. Intervenție fără microfon. Sauvetage en mer. Da, salvarea pe mare. Raportul este împotriva salvării operațiunilor de salvare pe mare. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Conservatorii, liberalii și grupurile mari, abțineri, se respinge. Deci această observație este, este respinsă. Mai trebuie să votăm de pe această pagină amendamentul Comisiei Envi cu un vot pe părți, prima parte, restabilirea proiectului de buget. Iată ce propune raportorul. Cine e pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Un vot împotrivă. Abțineri? Se adoptă. A doua parte. Raportorul e împotrivă. Cine e pentru? Socialiștii împotrivă celelalte grupuri, abțineri. Deci, socialiștii uh, sunt în minoritate, domnul raportor. Președinte, demo... Domnule președinte, am mai sărit peste încă un vot. Primul de la rubrica 5, amendamentul colegei AUG 4551. Excusez-moi, excusez-moi, je, je n'ai pas encore trouvé mon régime încă nu am uh, ajuns la viteza de croazieră. Amendamentul uh, Hutei Haug a fost cu răutate uitat de mine. Raportorul e împotrivă. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci, acest amendament este respins cu majoritate de voturi. On a fini, hein, avec les, les agences. Alors, nous pouvons... Am terminat cu agențiile. Trecem acum la categoria 5. Bugetul Comisiei. Et euh, là, la feuille utile, c'est la voting list heading 5. Uh, documentul necesar este Voting List Heading 5. Aveți uh, și pe față și pe spate imprimat text. Primul amendament strategia orizontală a raportorilor cu privire la salarii și pensii. În anexa de la tabelul 9 uh, figurează amănunte. C'est un, un amendement orizontal. E vorba de un amendament orizontal care se aplică tuturor secțiunilor cu o excepție celelalte uh, instituții, cu excepția Consiliului. E vorba de faimosul Gentleman's Agreement. Cine este pentru? Împotrivă. Două voturi împotrivă. Trei. Uh, se adoptă. În ce privește Standard Abatement Rate. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Apoi, amendamentele raportorului cu privire la celelalte tăieri administrative. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. De asemenea. Aceste trei amendamente strategice, orizontale, nu acoperă o serie de alte amendamente. Aici vom avea voturi separate. În ce privește 43-96 a doamnei Andreasen. Raportorul e împotrivă. Cine e pentru? 4. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 8805 al GUE. Raportorul e împotrivă. Cine e pentru? Doamna Susa, amendamentul dumneavoastră 8805. Sunteți pentru? Cine e împotrivă? Abțineri? Doamna Susa se abține. Se respinge. Cu aplauzele doamnei Susa. Amendamentul 4577 a doamnei Gresle. Raportorul e împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? E respins. Amendamentul 4188 al doamnei Vertman. Raportorul e împotrivă. Pentru? Împotrivă? Mulțumesc. Abțineri? Se respinge. Amendamentul liber 5615. Observații cu privire la uh, antidiscriminare. Raportorul e pentru. Cine e pentru? Împotrivă? Două abțineri? O abținere? Se adoptă. Avem acum trei amendamente din partea Comisiei DEVE. Aș dori să le votăm împreună. Se poate? Raportorul este împotrivă, da? Nu? Doamna Susan nu dorește. Primul, 5400. Cine este pentru? Împotrivă? Toată lumea împotrivă? Se respinge. 5406 pentru? Două voturi pentru împotrivă? Abțineri? Se respinge. 5407. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge de asemenea. Apoi amendamentul PP 8262. Raportorul e pentru. Cine e pentru? Împotrivă. Două voturi împotrivă, abțineri, se adoptă. Deci, amendamentul 4356 este caduc. Amendamentul 8263 e caduc. Așa este. Următorul e caduc. Și trecem acum la amendamentul doamnei Andreasen 4409. Raportul e împotrivă. Cine e pentru? 3. 4. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 4410 al doamnei Andreasen. Am putea să le votăm împreună. 44, 10 și 19. Cine e pentru? Raportorul e împotrivă. Împotrivă. Majoritatea împotrivă. Sunt respinse. Următorul a fost retras. Amendamentul Hercule al uh, doamnei uh, Gresle, Hercule 2, punerea în rezerve, deci Uh, uh, uh, Inge vrea să pună în rezervă, să-l pună pe Hercule 2. Raportorul este pentru. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Hercul, Hercule este pus în rezervă. Mulțumesc. Am terminat cu categoria 5, bugetul Comisiei Europene. Acum putem trece la 3A.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 107. Suntem la pagina 107. 3A. Îl întreb pe raportor dacă dorește să fă, facem un vot de principiu cu privire la punerea în rezervă a 75% a liniilor legate de Schengen. Astfel am putea câștiga timp, fără agenții. Deci am discutat agențiile înainte. Liniile legate de Schengen, Schengen în cadrul negocierii pe care Parlamentul dorește să o reia cu Consiliul în urma incidentului politic grav creat de către decizia Consiliului European care a repus sub semnul întrebării acordul pe care Consiliul de Ministri l-a dat uh, Parlamentul European cu privire la reforma regulamentului Schengen de la uh, trialog. Deci, uh, la conferința președinților de grupuri ne-a solicitat, și când spun solicitat, spun că ne-a ordonat să tragem concluziile în buget, uh, să se reflecte acest lucru în buget, pentru a găsi un mijloc de negociere cu Consiliul pe noi baze. E vorba de o propunere de punere în rezervă a liniilor corespondente în proporție de 75%. Am dreptate, domnule raportor? Da, aveți dreptate. Consiliul de președinție se va reuni pe data de 18 octombrie și, așa cum au cerut colegii de la LIBE, propunem rezervă în legătură cu 75% pentru toate liniile, cele, toate cele patru linii implicate. Dacă doriți, uh, pot să vă spun despre ce linie e vorba. E vorba de liniile următoare. Amendamentul 297 cu rezerva Schengen, linia 170205, 170206, amendamentul 298, linia 180508, amendamentul 308 și linia 180509, amendamentul 309. Très bien. Alors, je vous propose un vote en bloc sur ce. Bine. Propun... Votăm să propun, uh, să votăm în bloc cine e pentru, împotrivă, 3. Mulțumesc, abțineri. Aceste amendamente au fost adoptate în spiritul pe care l-am uh, propus eu cu raportorul și pornind de aici, raportorul uh, mă va corecta dacă mă înșel, dar primul amendament pe care va trebui să-l votăm e amendamentul 293, care deja e acoperit. Deci, trebuie să trecem la pagina următoare și la pagina 109 sus, la linia cu privire la sistemul de informații Schengen, Începem cu amendamentul 697 al GUE, uh, care își propune să distrugă cifrele. Raportorul e împotrivă. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Mulțumesc. Abțineri. Se respinge. Următorul a fost retras. Amendamentul 318. Vot separat pentru cifre și pentru punerea în rezervă. În ce privește cifrele, raportorul este pentru. Cine e pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Două voturi împotrivă. Abțineri se adoptă. În ce privește rezerva, raportorul e împotrivă. Cine este pentru? Raportorul e pentru. Uh, m-am înșelat. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă și acest amendament. 749 este compatibil. E adevărat? Doar rezerva. Deci votăm rezerva propusă la 749. Am dreptate, domnule raportor? Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 749 a fost adoptat. Și deci presupun că și 43 până la 49, 43-49 e acoperit. Atunci trecem la 800. E caduc? Deci putem trece la linia următoare. Rezerva Schengen din 297 a fost adoptată. Votăm acum 42-25. Da, îmi cer scuze. Supun la vot 297 doar cu privire la cifre pentru că rezerva a fost adoptată înainte. Raportorul este pentru. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și, deci, la această linie, celelalte amendamente sunt caduce. Acum trecem la linia 180206. Amendamentul 978. Raportorul e împotrivă. Domnule raportor. Allora, eh, per gli emendamenti... Pentru amendamentele 978 și 283, acestea sunt acoperite această rubrică trebuie să votăm doar amendamentul 298 în ce e vorba de cifre. Bine, ok. Bine. 298, deci, în ceea ce privește cifrele, pentru că problema rezervei de 75% a fost rezolvată. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Deci presupun că toate celelalte amendamente pentru această linie devin caduce. Bun. Alors, euh, nous passons... Trecem acum la European Return Fund, pagina 111. Amendamentul GUE numărul 650. Raportorul e împotrivă. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Următorul amendament identic. Amendamentul 979 al verzilor, raportorul împotrivă, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 321 de la liber raportorul e împotrivă, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 568 în întregime. Raportorul este împotrivă. Cine-i pentru? Cinci persoane. Împotrivă. Mulțumesc. Abțineri. Se respinge. 793 din partea PPE. Raportorul e împotrivă. Nu, raportorul este pentru. Bun. Raportorul e pentru. Cine e pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Patru persoane, abțineri, se adoptă. Celelalte două devin caduce. Trecem acum la două linii care se referă la agenții. Mm, s-a votat deja. Trecem la European Refugee Fund. Amendamentul 647 din partea GUE. Raportorul e împotrivă. Cine-i pentru? și socialiștii sunt împotriva? Sunt pentru? Cine e împotriva? Mulțumesc, abțineri. În ciuda sprijinului socialiștilor, se respinge. 44,55 identic, aceleași sume, deci se respinge. 891 din partea socialiștilor și democraților. Raportorul pentru. cine pentru? Nu, raportorul e împotrivă. cine pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Amendamentele următoare. Trecem la următorul. Trei amendamente identice. Raportorul este pentru. Raportorul pentru Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Deci aceste trei amendamente identice se adoptă. Dăm pagina, pagina 113. Emergency measures in case of mass influxes of refugees. Amendamentele 648. Raportorul e împotrivă. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se resping. Dreapta are aliați care îi dau câștig de caută. Fondul European pentru integrarea cetățenilor din țări terțe. Amendamentul 569. Uh, Raportorul e împotrivă. cine e pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. 892. Amendament din partea socialiștilor. Potrivă împotrivă. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. 649 GUE. Raportorul e împotrivă. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Aceeași majoritate se respinge. Următorul din partea domnului Clute e identic. Trecem la 42-29. Năslu Surian. Raportorul e pentru. cine e pentru? Împotrivă. 7 persoane. Abțineri. Se adoptă. Următorul devine caduc. Avem apoi toată pagina următoare care corespunde, pe de o parte, unor agenții pentru care am votat deja și apoi proiecte pilot pe care le vom vota mâine. Deci, dăm pagina. Um, partea superioară a paginii 115 avem uh, proiecte pilot, partea inferioară a paginii 115 avem agenții și trecem la pagina 117. Pentru gestionarea luptei împotriva terorismului, amendamentul 741, raportorul e împotrivă, cine-i pentru? 6. Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 4346, Alvaro. Raportorul e împotrivă. cine e pentru? Nu, e același. Deci se respinge și acesta. 308. Votăm doar cifrele. Rezerva a fost deja votată. Raportorul e pentru. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Următorul este acoperit. Linia următoare. Against cry. Lupta împotriva crimei organizate, 284 crime. raportorul împotrivă, cine pentru? Împotrivă. Trebuie să verificăm um, vot electronic. S-a deschis votul și eu nu votez, spune domnul președinte. Le vot est ouvert, votez, votez. Le vot est clos. Uh, S-a închis votul. 15 voturi pentru, 21 împotrivă, 2 abțineri, se respinge. 309. Amendamentul 309. Votăm doar cifrele. Raportorul e pentru. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 273 compatibil pentru că e vorba de egalitatea de gen. Vot pe părți. Prima parte. Raportorul e împotrivă. Trebuie probabil să ne spuneți care e prima parte și care e a doua parte. je, je comprends, je comprends que euh, la première. Deci, din câte am înțeles, prima parte. Horizontal methods and, on ajouterait, to și adăugăm. being paid to gender mainstreaming throughout this process. Et là, le, le rapporteur est pour. Și raportorul este pentru. Nu, raportorul e împotrivă. Raportorul e împotrivă. Cine este pentru această primă parte? Qui est contre? Împotrivă. Majoritatea e pentru, dar vom verifica totuși. Să deschis votul electronic. Eu nu votez, spune domnul președinte. Vă rog să votați. S-a închis votul. 19 pentru 19 împotrivă se respinge. Dacă aș fi putut să votez, uh, aș fi influențat rezultatul votului. Uh, a doua parte. Promote and develop best practices for the protection of crime victims, including victims with specific needs, such as victims of gender-based violence, victims of violence in close relationships and witnesses. Et cette fois-ci, de data aceasta, raportorul este pentru. cine pentru? Împotrivă? Două persoane împotrivă, abțineri. A doua parte se adoptă. Deci prima parte se respinge, a doua parte se adoptă. Bun. Apoi avem proiecte pilot pe care le amânăm până mâine. Avem apoi European Monitoring Center for Drugs, a fost deja votat, Prince, minunate numele acestor programe, Spațiu de Libertate, Securitate și Justiție, Prince Slavia ne propune să votăm uh, amendamentul 770, dar e împotrivă. Cine-i pentru? Nimeni. Ba da, domnul Hartung și doamna Suza. Împotrivă. Abțineri se respinge. Următorul de asemenea. Dar trebuie să votăm amendamentul 683. Raportorul împotrivă. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 310 trebuie votat pentru că nu avem cifre. cine e pentru? Raportorul e pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Linia următoare. Evaluare și studiu de impact. Amendamentul 311. Raportorul e pentru. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Dăm pagina, suntem la pagina următoare. Um, e vorba de o agenție. Um, la mijloc avem drepturi fundamentale și cetățenie. Avem două amendamente identice, 894, raportorul e împotrivă, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 656. Raportorul e împotrivă. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge de asemenea cu aceeași majoritate. Mm, Amendamentul Vergia identic, deci se respinge. Amendamentul 276 din partea Comisiei FAM. Mm, Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la DAFNE. Aveți un amendament oral, domnule raportor, în legătură cu DAFNE? Nu. Bun. Amendamentul 4, 4532. Raportorul e împotrivă. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 724 GUE. Raportorul e împotrivă. Cine e pentru? Împotrivă abțineri, se respinge cu aceeași majoritate. 893, raportorul e împotrivă, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 277, raportorul e împotrivă, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 1016. Nu, e identic. Amendamentul 4311, Barbara Matera. Nu se știe de ce raportorul e pentru. Pentru, împotrivă, 5, 6, uh, abțineri, se adoptă. Um, sfârșitul paginii a fost deja acoperit, proiect pilot și agenție. Trecem um, mai departe. Donc nous nous retrouvons, monsieur... Deci, trecem la Criminal Justice. Pagina 121 sus, amendamentul 315 de la Liber. Aprobat pentru. cine pentru? Euh, je ne vois pas de main, mais j'entends des bruits de... Nu ridică nimeni mâna, dar uh, aud ciripit în sală. Domnul raportor, vă rog. Nella lista che stavo seguendo. Pe lista care, pe care m-am uitat uh, eu am pus plus, într-adevăr, dar, uh, de fapt, raportorul e împotrivă. Donc, c'est bien le 315. Deci, pentru amendamentul 315, ciripitul înseamnă că raportorul e împotrivă. Cine-i pentru? 1, 2, 3, 4. 7 voturi împotrivă, mulțumesc, abțineri, se respinge. Avem apoi un proiect pilot. Din nou Prince. Amendamentul 3030 al raportorului. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Întreaga linie este astfel acoperită. Trecem la linia următoare, valoare și studiu de impact. Amendamentul 3311 al raportorului. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și s-a încheiat în toată categoria. Cu acordul raportorului am căzut de acord ieri cu coordonatorii să, ca la această categorie 3B, să începem cu voturile de principi, cu votarea principiului că nu vom depăși limita maximă, plafonul. De ce vă propunem acest vot de principiu? Pentru că e vorba de o categorie la care avem foarte puțină marjă și nu există acord între grupuri pentru a coordona voturile. Deci nu putem prevedea uh, dinainte care va fi rezultatul votului. Uh, uneori uh, democrația duce la incertitudini. Deci, dacă cumva după ce votăm toate amendamentele, se depășește limita maximă, plafonul, atunci mâine raportorul ne va propune să facem economii de la proiectele pilot. Asta înseamnă, practic. Fiecare, deci, va trebui să își facă socotelile când votăm amendamentele care se referă la cifre. Deci, supun acum votului principiul că nu vom depăși plafonul. Deci, suma amendamentelor votate la categoria 3B nu va depăși plafonul. Cine este pentru acest principiu rezonabil? Je vous remercie. Vă mulțumesc. Cine împotrivă? Persoană. Nimeni. Abțineri? Doamna Suza se abține. Doamna Suza ar uh, vrea să depășească plafonul, dar nu îndrăsnește. <laughs> Bun. Alors, pardon, monsieur euh, Salvador. Uh, Doar ca să fim siguri, domnule președinte, în cazul în care votăm toate amendamentele, după calculele făcute de secretariat, am descoperit că am depășit plafonul. Ce înseamnă asta? că vom face reduceri la proiectele pilot care trebuie votate, dar nu și la amendamente. Mă tem că așa se va întâmpla și eu tot de asta mă temeam. nu Bun. Deci, acestea fiind spuse, suntem la pagina 121, cetățenie. În partea... Mm. avem un amendament 63 de la Comisia Cultură. Raportorul e pentru. cine e pentru? Împotrivă. Cinci persoane se adoptă. Apoi avem proiecte pilot. Dăm pagina. Proiecte pilot. Pe pagina 123 în partea de sus. Trecem acum la programul Cultura. Amendamentul 4412. Raportorul împotrivă. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 566. Raportorul e împotrivă. cine pentru? Două persoane. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 898. Raportorul e împotrivă. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 45. Raportorul e împotrivă. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 757, avem două voturi. Mai întâi votăm cifrele și apoi comentariile. Raportorul este pentru ambele, pentru cifre. Cine-i pentru? Împotrivă? Cinci voturi, abțineri, se adoptă. Comentariile acum. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Același rezultat al votului. Se adoptă de asemenea. Următorul amendament uh, devine caduc, e vorba de limbile care se află în pericol. Avem apoi acțiune pregătitoare și trecem la marca patrimoniu european. Amendamentul 70 de la cult. Raportorul este pentru. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la media. Amendamentul 4413. Raportorul e împotrivă. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 567. Raportorul e împotrivă. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 47 de la cult. Din câte am înțeles, avem două voturi diferite, unul în legătură cu ambașamentele, commitments, raportorul este pentru, cine pentru? Împotrivă? Două voturi, abțineri se adoptă. În legătură cu plățile acum, creditele de plăți, raportorul este împotrivă, spune președintele în engleză, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge? Acum avem acțiuni pregătitoare și proiecte pilot. Trecem la Mendia Mundus. Amendamentul 897, raportorul e împotrivă, cine pentru? Stânga, cine e împotrivă? Majoritatea, abțineri, se respinge. Amendamentul 49, raportorul e împotrivă, cine pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. Următorul e identic, se respinge de asemenea. La această linie nu avem niciun amendament votat, am răspins uh, toate amendamentele, deci Parlamentul nu modifică această linie. În legătură cu evenimente anuale speciale, subiect care pasionează întotdeauna membrii, avem un tabel anex uh, pe care îl votăm în bloc, pachet de compromis, știe toată lumea ce votăm, cine este pentru această listă a evenimentelor anuale speciale. Împotrivă? Abțineri? Verzii se abțin. Se adoptă acest tabel. Acum dăm pagina. Și trecem la tineretul în acțiune. Tineret în acțiune. Mi se spune că poate domnul raportor are un amendament oral. Vă rog. Orale. Da, am un amendament oral. Propunem comisiei să adauge un milion de euro uh, credit, um, angajamente și un milion la creditele de plăți. Donc ça serait sur la ligne 15. Deci e vorba de linia 150555. Un milion uh, în plus la angajamente și un milion în plus la plăți. Cabacșiș, uh, Cine este pentru acest amendament oral? Împotrivă? 7. Abțineri se adoptă. Mm, deci am votat toată linia. Avem apoi linii administrative, așa că trecem la acțiuni multimedia. Amendamentul 4181. Angelica Vertman. Raportul e împotrivă. cine pentru? 5 voturi. Împotrivă. Mulțumesc. Abțineri se respinge. Raportorul uh, preferă amendamentul 77 de la cult. Pentru. Împotrivă. 5 voturi. Abțineri. Se adoptă. Următorul uh, este acoperit. Trecem la informații pentru media. 4182 Vertman. Raportorul e împotrivă. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Raportorul preferă amendamentul 78. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Simetric. Următorul e identic, eh, deci nu mai votăm. Centre de informare. Acum domnul raportor are un amendament oral. Amendamentul oral e... Amendamentul oral este la amendamentul 52 Comisia pentru Cultură um, propune un milion angajamente și un milion sute plăți. Eu, în schimb, propun uh, un milion, uh, doar un milion la plăți, deci nu un milion sute, așa cum propune Comisia pentru Cultură. Bun. De, va, dar votăm mai întâi amendamentul doamnei Vertman. Amendamentul doamnei Vertman, 4183. Uh, Raportorul e împotrivă. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Trecem la amendamentul 52 cu amendamentul oral raportorului care propune să se păstreze uh, suma de la angajamente, dar să se reducă suma de la plăți la un milion, deci uh, să se reducă cu 600 de mii. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Astfel uh, se acoperă și amendamentul următor și trecem la linia următoare, activități de comunicare ale reprezentanțelor Comisiei. 4184 Vertman, raportorul e împotrivă, cine e pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. 43-16. Raportorul e pentru. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la parteneriatul pentru comunicarea privind Europa. Amendamentul 693 GUE. Raportorul e împotrivă. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 41-85. Raportorul e împotrivă. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 211 AFCO care dorește să, pregăte, să pregătească alegerile, raportorul nu dorește, cine-i pentru? Nimeni. Împotrivă. Abțineri. Se respinge în mod umil, uh, umilitor. Președintele AFCO va aprecia acest lucru. Amendamentul 79 de la CUL. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și uh, trebuie să votăm acum comentariile. Raportorul este împotriva comentariilor. Cine este pentru comentarii? Haider și colegii și liberalii. Foarte interesant. Vot electronic și am și eu drept de vot, spune domnul președinte. Are coordonatorul instrucțiuni? Microfonul președintelui nu mai este aprins, dar se respinge. Trecem la cercetarea opiniei publice. 4186, raportorul împotrivă. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Raportorul preferă amendamentul 80. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Următorul um, este acoperit. Trecem la instrumente de informare și comunicare online și înscris. 4187, raportorul e împotrivă. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 42.53, Doris Pac. Raportorul este împotrivă. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Doris Pac va aprecia sprijinul grupului socialist. Am votat cifrele. Acum trebuie să votăm separat comentariile. Cine este pentru aceste comentarii? Mulțumesc. Împotrivă? Grupul de Doris Pac. Haideți să verificăm totuși. Vot electronic pentru comentarii. La amendamentul 4253. Pardon, excusez-moi. Monsieur le rapporteur. Domnul raportor are cuvântul. În realtà, e... Eh, De fapt, acest amendament eh, în legătură cu comentariile identic cu 794. Și deci uh, partea pentru comentariu este aceeași și deci, eu sunt în favoarea amendamentului 794. Este uh, un amendament din partea grupului, nu în nume individual, dar având în vedere că conținutul este identic, uh, pot să votez și pentru amendamentul uh, doamnei PAC. Bine, deci suntem la comentariile la amendamentul doamnei Doris PAC. Dacă bine am înțeles. Uh, Raportorul uh, este împotriva autorului, dar acceptă conținutul. Uh, mm, haideți să, să, să simplificăm așa lucrurile. Bun. Avem această nouă informație și atunci putem vota sau putem modifica votul electronic. S-a deschis votul. Bun, o luăm de la capăt, spune domnul președinte, pentru că n-am fost bine informați, îmi cer scuze, eh, este din vina mea ca președinte de ședință. Eh, acum suntem bine informați, așa că luăm de la capăt cu votul. S-a deschis votul, vă rog votați. S-a închis votul. 34 de voturi pentru, 7 împotrivă, triumf al domnului, a doamnei Doris Pac și a domnului raportor pentru comentarii. Acum, trebuie să votăm amendamentul 81. Eh, le raporteur e pour. Qui e pour? Raportorul e pentru. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Eh, se simplifică lucrurile pentru eh, urmare. Apoi avem un proiect pilot și după aceea putem trece la Europa pentru cetățeni în josul acestei pagini, 4189, raportorul este împotrivă. Cine e pentru? 7. Împotrivă. Mulțumesc. Abțineri se respinge. 896. Raportorul e împotrivă. Cine e pentru? Socialiștii. Împotrivă. Ceilalți. Abțineri se respinge. 482. De la MPL. Raportorul e împotrivă. Cine e pentru? Împotrivă. Mulțumesc. Se respinge cu aceeași majoritate. Raportul preferă însă amendamentul 82 de la cult. Cine e pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Mulțumesc. Abțineri. Se adoptă. Trecem la pagina următoare. Am ajuns la 135. În susul paginii vor, sunt proiecte pilot. Uh, visit to the commission. Vizite la comisie. Ne-am mai pomenit amendamentul 83 de la Comisia CULT. Pentru a vizita Comisia. Deci cine e pentru? Raportorul e pentru. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Se adoptă. Casa Societății Civile Europene. Amendament oral al raportorului? Nu. 217. No. Posso? Eh, sull'emendamento... La amendamentul 217, linia cu acest, la care se depus acest amendament nu poate fi aplicată, așa că vom propune mâine dimineață o acțiune pregătitoare în cadrul pachetului pe care îl vom vota mâine. Probabil că trebuie să votăm comentariile Donc on n'a pas encore de base juridique. Donc... Deci nu avem temei juridic, deci votăm un proiect pilot deocamdată. Et on votera, si ça devient un projet... Dacă devine proiect pilot, atunci vom, observa, vom vota observațiile la proiectul pilot. E logic așa. Bine. Atunci trecem la uh, uh, Casa societății civile europene. Anul european al cetățenilor, pagina următoare. Amendamentul 212. Nu există amendamente orale. Domnul raportor, dacă aveți uh, o amendamente orale, vă rog să mă întrerupeți. Amendamentul 212. Votăm întâi cifrele și după aceea observațiile. Deci facem două voturi. Raportorul este împotriva cifrelor și a, a observațiilor. Deci cifre 212. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Remarcele. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că majoritatea uh, e clară, dar prefer să verificăm. Deci, remarcele 2012. S-a deschis votul. S-a închis votul. 19 la 19 se respinge. Trecem atunci la 901. La fel, votăm cifrele și după aceea uh, remarcele. Raportorul e împotrivă. Cine e pentru cifre? Împotrivă? Abțineri? Se resping cifrele. Comentariile acum pentru. Împotrivă? Trebuie să verificăm electronic. S-a deschis votul. Le vot est ouvert. Votez, votez, votez. Vă rog să votați. Fiecare vot contează. S-a închis votul. 19 pentru, 20 împotrivă. Se respinge. Trecem la 290. Aceeași situație, raportorul e împotriva tuturor. Cine e pentru cifre? Nu. Președintele se scuză, e același. 483 acum. Al Comisiei MPL, raportor e împotrivă. Cine e pentru? A, și-a schimbat poziția. Aveți un amendament oral? Nu? 483. Raportorul e pentru. Giovanni. Eh. Dovete comprendere che la situazione è anche Trebuie să înțelegeți că situația e complicată, spune domnul raportor. Avem un amendament oral al raportorului la 483 pentru a adăuga 500.000 de euro la amendamentul Comisiei eh, pentru ocuparea forței de muncă. Deci astfel propunem un milion la plăți. show. It's already This commitments, 2 million and, and Iuta. Giovanni. 2 million in... Giovanni, 2 milioane la angajamente și... A, 1 și 1. Atunci este bine, s-a rezolvat. 1 million in Un milion la angajamente și unul la plăți. This is the oral amendment. Acesta a fost amendamentul oral. Donc, donc, si Dacă am înțeles eu bine, amendamentul 483, pe care votăm acum, constă în punerea a 1 milion de euro în credite de angajament, nu se schimbă nimic, și în loc de a pune 500 de mii de euro la credite de plată, se pune aceeași sumă 1 milion. Da? Așa e, bun. Cine e pentru? Mulțumesc împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Deci, următoarele amendamente devin caduce la această linie. Ajungem acum la măsuri de comunicare în pregătirea alegerilor europene avem un nou amendament de la AFCO pentru a crea o nouă linie. Raportorul e împotrivă. Cine este pentru? Doamna Susa. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Apoi, punerea în aplicare a inițiativelor cetățenești europene. Un alt amendament AFCO pentru a crea noi linii. Raportorul e împotrivă. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Apoi avem un proiect pilot și mm, continuăm cu agenții, cheltuielile administrative pe care le-am uh, votat deja, proiectele pilot votate și ajungem la acțiunea uh, Uniunii în domeniul sănătății publice, pagina 138 la mijloc. Amendamentul 43-34 cu privire la Pan-European Sentinel Network. Cifrele, uh, raportului e împotrivă. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge, nu vrea, nu vrea nimeni cifre. Uh, remarcile. Raportorul e pentru. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Cum nu avem voturi cu privire la cifre, Votăm 529 pentru a restabili cifrele din proiectul de buget. Cine e, raportorul e pentru, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi, avem agenții, dăm pagina, avem proiecte pilot, cheltuieli administrative și ne mai rămân. Utah ne atrage atenția asupra faptului că am uh, ratat un vot. Nu. Deci, donc, si, si le rapporteur est d'accord. Dacă raportorul e de acord, putem uh, continua. Uh, protecția civilă în cadrul Uniunii, uh, deci 139 uh, josul paginii, un raport al domnului Stavrakakis. Raportorul e pentru. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Am terminat cu 3B. Acum vom face calculele să vedem dacă nu depășim cumva plafonul. Deci vă propun să facem o pauză de două minute pentru a pregăti votul cu privire la categoria 2. Bien. Haideți să reluăm. Everybody has had the opportunity to relieve nature. We can restart now. Putem să reîncepem ședința. Suntem la categoria 2, pagina 80. Mm, lăsăm un pic de timp deputaților de la PPE să revină în sală, pentru că durează până se spală pe mâini, spune domnul președinte. Haideți să avansăm mai rapid. Dacă între timp s-au imprimat toate listele de vot pentru categoria 4, putem să începem să votăm categoria 4 încă din această seară, dacă nu sunt obiecții de ordin politic. Spun acest lucru colaboratorilor noștri pentru a imprima cât de repede listele de vot pentru categoria 4. Bun. La categoria 2. Vă rog puțină liniște. Un peu de silence, mesdames du PPE, s'il vous plaît. Doamnele de la PPE, vă rog puțină liniște. Deci, la categoria 2, domnule raportor, am putea trece la votul linie după linie sau aveți un amendament oral? Aveți cuvântul. Așa cum uh, știu coordonatorii, am avut de mai multe ori ocazia să discutăm uh, un subiect în legătură cu rezervele. Pentru prima dată abordăm acest subiect la rubrica 2 cu liniile pentru dezvoltarea rurală. Dar, bineînțeles, aceeași problemă se pune la fel, se va pune la fel și mâine la votul pentru rubrica 1B. Avem rezerve propuse de socialiști și de liberali. Socialiștii mi-au adresat o solicitare pe care pot să o accept. E vorba de un amendament oral la plăți care să se aplice la mai multe linii linia 040201, 040206, 040219, 130318, 130319, 130320, 130401, 130402, 050405, 01, 110612, 110613. Solicitarea este să punem în rezervă 100% din creditele de plăți pentru fiecare linie. Condițiile pentru eliberarea rezervă, rezervei vor fi explicate de colega Zabal, care a, s-a ocupat de acest aspect. Tout le monde a reçu le papier, hein? A primit toată lumea această foaie? Este un non-paper care, pe care apare lista liniilor vizate de aceste rezervă. De această rezervă. Uh, raportorul a citit um, aceste linii și se precizează condițiile pentru ridicarea rezervei. Haider, poți să ne prezinți Eh, no creo que haga tampoco. Da. Eu nu cred că trebuie să intrăm foarte mult în detaliu, pentru că deja am discutat eh, de mai multe ori despre asta eh, la coordonatori. În ceea ce privește această rezervă, e pur și simplu vorba despre faptul că noi vrem să primim informații cu privire la aceste probleme de plăți de la Consiliu și pentru a nu ajunge de fapt, la negociere în ceea ce privește această rezervă. O rezervă, de fapt, intermediată de Consiliu. Mulțumesc! Salvador, mulțumesc și eu. Am discutat la coordonatori și am dezbătut această problemă pentru a vedea în ce măsură această rezervă este bine definită sau nu și cum este inclusă în buget. Grupul meu politic este împotriva instituirii unei asemenea rezerve în ceea ce privește fondurile de coeziune și structurale, pentru că noi considerăm că e o rezervă greu justificabilă. Practic, nu trebuie să definim astfel fondurile structurale prin introducând această rezervă. Deci noi vrem să votăm, dar noi nu suntem pentru această rezervă. O să vedem care este rezultatul la vot. Foarte bine. E o, un subiect pe care l-am discutat pe îndelete la uh, ședința coordonatorilor. Încercăm astfel să procedăm altfel, să tratăm altfel problema creditelor de plată. Și uh, o informare suplimentară de la Comisia de Bugete, pentru că participăm la o reuniune care, ca toate ședințele noastre, e uh, transmisă pe internet. Aș dori să vă reamintesc că la inițiativa noastră am organizat o reuniune tripartită la nivel tehnic și după aceea la nivelul politic cu președinția Consiliului, ministrul cipriot de resort, cu comisarul Lewandowski și cu Comisia de Bugete, cu reprezentarea tuturor uh, grupurilor politice, pentru a încerca să clarificăm felul în care se calculează nevoile de plăți uh, modul uh, folosit de Comisia Europeană pe baza cifrelor, a datelor transmise de către statele membre. Și ni s-a confirmat faptul că această a, a, deci nevoile de plată a, sunt a, cifrate a, într-un mod foarte confuz și fără niciun fel de transparență și fără a, niciun fel de a, spirit de deschidere. Și așa cum le-am spus și ieri coordonatorilor, am a, dat un uh, comunicat, am pregătit un comunicat pentru a transmite presei concluziile la care s-a ajuns în urma acestei uh, reuniuni tripartite și uh, presa din anumite state membre a reacționat întrucâtva și nutresc speranța că negocierea acestui buget, a bugetului actual, se va face pe baze puțin diferite decât cele din anii trecuți, în care eh, eram într-o confuzie totală eh, în ce privește plățile până în ultimul moment, înainte de negociere, ceea ce bineînțeles că nu putea fi acceptat eh, pe plan politic. Într-adevăr, e un proces complex, ceea ce, după părerea mea, ne va face să venim cu modificări, poate chiar la regulamentul financiar, în orice caz să uh, Uh, introducem astfel de modificări în acordul interinstituțional în cadrul plurianual, pentru că nu putem să continuăm să avem uh, acest uh, dialog al sursilor cu privire la plăți și să ajungem în situația în care noi, Parlamentul, să fim într-o situație absurdă, în care suntem puși în poziția să apărăm credite de plată care nu corespund nevoilor Parlamentului, Uh, politicilor Parlamentului, fondurilor Parlamentului, ci care corespund unor uh, decontări de care au nevoie statele membre uh, chiar ele. E o situație absurdă. Acestea fiind spuse, dacă am înțeles eu bine, raportorul va depune un amendament oral pe care nu îl susține, pe care nu îl susține, repetă președintele, dar pe care îl consideră necesar, în orice caz care trebuie pus votului. Domnul raportor. Grație, președinte. Leia... Mulțumesc, domnule președinte. Ați uh, uh, exprimat foarte bine poziția mea. Sunt uh, pentru ca amendamentul oral să fie votat, dar poziția mea și uh, mm, avizul meu personal este împotrivă. Acest amendament se substituie celorlalte amendamente depuse ca rezervă, deci, și pe care le vom vota mâine. Deci, nu aș vrea să votăm de mai multe ori lucruri mai mult sau mai puțin similare. Autrement dit, euh, Cu alte cuvinte, oricum, în ce privește aceste linii, vom vota cifrele. Se propun acum amendamente pentru a pune în rezervă toate creditele uh, referitoare la anumite linii. Dacă acest amendament este adoptat, bineînțeles că nu vom mai vota rezervele la aceste linii. Mi se pare evident. Deci totul se pune în rezervă la aceste linii. Însă, Uh, putem avea și linii în care, dacă acest amendament este respins, putem avea amendamente pentru a uh, pune 20% în rezervă, pe care va trebui să le votăm. Nu știu dacă vom avea de-a face cu astfel de situație, dar în orice caz așa vom proceda. Da? Uh, haide, Eider, așa ați, uh, vedeți și dumneavoastră lucrurile. Nu se... Mulțumesc. În cazul nostru nu va apărea această problemă, pentru că aceste amendamente orale vin în completarea amendamentelor deja existente. Așa că, în ceea ce ne privește, ar fi chiar o nebunie să revenim asupra acestui subiect. Deci se simplifică lucrurile vă retrageți amendamentelor de rezervă uh, în favoarea acestui amendament oral. Deci, votăm totul sau nimic? Domnul raportor. Grupul de socialiști. Din partea socialiștilor este clar dorința de a înlocui cu acest amendament celălalt amendament privind rezervele care este retras, dar aș dori să întreb pe liberali dacă același lucru este valabil și cu amendamentul lor um, ca rezervă care urmează să fie votat. <laughs> Cine vorbește în numele liberalilor? Pentru că doi colegi au cerut cuvântul. Ian Mulder acum. Mulțumesc. În ceea ce privește pe liberali, noi suntem pentru acest amendament oral, pentru a-l supune la vot, iar liberalii vor vota pentru amendamentul respectiv, dar asta nu înseamnă că uh, nu avem un alt amendament pe rezervă. Nu, sunt două subiecte separate. Uh, Helga. Helga. Ian Mulder, noi, liberalii, ne păstrăm amendamentul pe care l avem pentru rezervă. Bine. Alors, yes. Elga, puis le rapporteur. Yes. Elga. Mai întâi Helga. În ceea ce privește abordarea politică a grupului uh, meu, e în regulă dacă supunem la vot amendamentul oral, n-am nimic împotrivă, dar am spus-o deja, că ducem o luptă politică acerbă în ceea ce privește nivelul plăților. A avea acest amendament oral pentru a avea o punere în rezervă de 100% este destul de dificil de comunicat uh, opiniei publice. Nu este un mesaj potrivit la ora actuală și de aceea noi vom vota împotrivă. Si, c'est très clair. C'est très clair. A fost foarte clar și acum dă cuvântul domnului raportor. Intervenie solo pentru. Doresc să iau cuvântul doar pentru că s-a stins microfonul colegului Mulder la sfârșit și n-am înțeles ce au de gând să facă liberalii cu rezerva pe care au propus-o. Deci, până la urmă, mi-e clar că votăm și vom vedea care va fi rezultatul votului. Socialiștii retrag amendamentul pe care ar fi trebuit să votăm mâine dimineață la rubrica 1B, pentru că se referă la aceeași rezervă, în timp ce liberarii doresc să-și păstreze amendamentul pe care îl vom vota mâine, când am ajunge la punctul respectiv. Très bien. Bon, alors. Foarte bine. Atunci, votăm acest amendament oral uh, la inițiativa a două grupuri. Raportorul Uh, dorește să-l votăm, dar el este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Cred că e mai bine să votăm electronic. Uh, vicepreședintele de Han a plecat, deci eu pot să votez. Nu? Je ne peux pas. Nu, nu se poate. Bine, atunci eu mă abțin. Mă abțin de la vot, deci votul meu nu contează. Avem două voturi de la PP în plus. S-a deschis votul. Eu nu votez. Mai există un vot PP în plus. Rog o persoană de la PP să nu voteze. Doamna Carvalho nu votează. Tous les PPE présents peuvent voter, sauf Madame Carvalho, qui a la cour. Tot PP-ul poate să voteze, cu excepția doamnei Carvalho, care nu votează și președintele comisiei. Deci ceilalți votează. Nu e obligatoriu, bineînțeles, dar pot să voteze. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis votul. 17 pentru 23 împotrivă, două abțineri. Deci, acest amendament oral a fost respins. Deci, grupul socialiștilor și-a retras amendamentul, dar liberalii și-au păstrat amendamentele și deci mâine vom vedea cum vor fi votate. Acum putem trece la categoria 2. Suntem înaintea categoriei 3. Începem cu un proiect pilot și după aceea avem restituiri pentru alte produse decât cele prevăzute în anexa 1. Pagina 86. 998. raportul e împotrivă. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, să respinge. 685 și 42-41 sunt identice, au fost respinse, 34 acum, de la Agri. Cine e pentru? Împotrivă? PP-ul are vreo poziție sau deloc? Raportorul e pentru. Cine e pentru? Împotrivă. E vorba de amendamentul 34. E pentru țărani, spune președintele. Se adoptă. Uh, într-o confuzie generală, dar se adoptă. Programele pentru persoanele defavorizate, 591. Raportorul e împotrivă. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 999. Raportorul e împotrivă. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 42.30. Raportorul e împotrivă. Cine e pentru? Împotrivă. Verificăm. Cred că se respinge, dar prefer să verificăm. Le S-a deschis votul. S-a deschis votul. Vă rog să votați. S-a închis votul. 15 pentru, 24 împotrivă, se respinge. Deci, toate amendamentele cu privire la acest uh, program sunt uh, Respinse. Restituiri la resport pentru zahăr și izoglucoză. 42-82, raportorii împotrivă. Derek. Domnule președinte, există șase amendamente în ceea ce privește uh, returnările la export și aș vrea să le votăm împreună ca să scutim timp, dacă sunteți de acord. Bine, cu privire la acest amendament și amendamentele următoare ale colegului Derek Vogan. Raportul e împotrivă. Cine e pentru? Împotrivă. Majoritatea împotrivă se respinge. Aceste amendamente sunt deci respinse. Linia următoare, fonduri operaționale ale organizațiilor de producători, 28. Raportorul e pentru. Cine e pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă cu majoritate. Acum suntem la ajutor pentru grupurile de producători recunoscute preliminar, pagina 87. Uh, raportul e pentru 18. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Și, deci, celelalte sunt acoperite. Trecem la pagina următoare, program de încurajare a consumului de fructe în școli, 616 GUE. Raportorul e pentru, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Următorul e caduc, deci. 19 de la Agri. Raportorul e pentru. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Următoarele de la această linie devin caduce și ajungem la programele naționale de sprijinire a sectorului vitivinicol. Iată un subiect interesant în sfârșit. 4108. Raportorul e împotrivă. Stupefacție generală. Da, trebuie făcute tăieri. Cine e pentru? 3. Împotrivă. Prietenii vinului. Împotrivă. Se respinge. 41-51. Raportorul e împotrivă. Cine e pentru? 3. Țările nordice și țările insulare. Cine e uh, împotrivă? Mulțumesc, abțineri se respinge și acesta. Trecem acum la alte măsuri, tot în sectorul vitivinicol. 4107, raportorul e împotrivă. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 41-52 pentru. Usual suspect. Împotrivă. Abțineri? Și acest amendament este respins. Totuși suntem coerenți în voturile noastre. Acțiuni de promovare. Plăți efectuate de statele membre. Amendamentul 20. Raportorul e împotrivă. Cine e pentru? A. Amendamentul 20. Raportorul e pentru. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Se acoperă toată linia și putem trece la furaje uscate. 41-53. Raportorul este împotrivă. Mulțumesc, împotrivă. Abțineri se respinge. Trecem la lapte și la produsele lactate. 31 acum, de la Agri, susținut de către raportor. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Se acoperă toate celelalte amendamente din această linie și putem trece, deci, la laptele destinat școlilor, laptele pentru copii. 876. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. E respins. 4178, același. 617 de la GUE, raportorul e împotrivă. Cine e pentru? Verificăm electronic pentru că uh, liniile sunt puțin diferite aici. Eu pot să votez sau nu? Da. <laughs> E un mister aici. S-a închis votul. 16 pentru, 24 împotrivă. Deci, sunt pentru vinul în școli. Foarte bine, care era a mea politică, i-a sfârșit astăzi. Deci se respinge. Următorul e același, al lui Clute, 42-31. Raportorul e pentru, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Continuăm de această dată cu carnea de vită și mânzat. 998. Raportorul e împotrivă. cine e pentru? Împotrivă? Majoritatea, abțineri, se respinge. Trecem direct uh, la amendamentul 33 agri. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Dăm pagina. Restituiri pentru animalele vii. Ce comic, spune domnul președinte. Sunt ajutoare pentru animele, animalele moarte și pentru animalele vii. Nu sunt ajutoare și pentru animalele care urmează să se nască sau așa mai departe. Ce sofisticat, ehm, spune domnul președinte. Amendamentul 32. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Celelalte cad. Trecem la restituiri pentru carnea de porc. Um, raportorul este pentru porci, amendamentul 30. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a adoptat porcii. La numărul 30 trecem la ouă. Omletă. Amendamentul 39. Sprijinit de raportor. cine pentru omletă? împotriva Nimeni. Abțineri. Toată lumea uh, mănâncă ouă, se adoptă. Trecem la carnea de pasăre, 998. Raportorul e împotrivă. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentele următoare sunt identice. Amendamentul 29 de la Agri, raportorul e pentru. Cine e pentru? PP-ul, dacă ar putea ridica mâna, ar fi bine. Uh, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul amendament devine caduc și trecem la albinuțe, ajutor special pentru apicultură. 4156, raportorul e împotrivă, cine pentru? Împotriva albinelor, abțineri, se respinge de o majoritate de bondare asiatici. 42-32% surian. Raportorul e împotrivă, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Turburător acest lucru, pentru că grupurile sunt împărțite în legătură cu albinele, totuși majoritatea este împotrivă. Îmi pare rău că mor albinele. Avem apoi proiecte pilot și ajungem în partea de jos a paginii 90, 88, avem o rezervă Retras. Bine, e retrasă, nu mai vorbim despre ea. Dar revenim la carnea de vită. Prime speciale pentru bovine. Pentru boi de clasa 1. Le raporteur e contre. Nu, e vorba de coride. Raportorul e împotrivă și eu de altfel. Cine este pentru acest amendament? an. I'll just give the... Câteva explicații. Am spus și am trecut, această sumă de bani este pentru Danemarca, Suedia, Slovenia și sau Slovacia. Nu știu dacă acolo sunt coride, uh, dar vreau doar să înțelegeți, să înțelegeți cum votăm. And accordingly, you vote in... Da, și votez pentru sau împotrivă? Împotrivă. Bine. Uh, you, Elga, you want the floor? Helga, și tu? Se spune că acești bani nu ar trebui să fie cheltuiți pe coride și pentru mine nu mă deranjează asta, e în regulă. Lethal, lethal bullfighting. Este vorba de uh, coridele letale. Sunt țări unde lumea se joacă cu taurii fără să-i omoare. Portughezii, de exemplu. Nu, în Portugalia așa se face, știu eu. Deci trebuie să fim foarte specifici aici. Nu e de joacă. Pentru unii e un subiect foarte important. On fait un petit vot electronic. Bine, votăm electronic. S-a deschis votul în legătură cu acest amendament și coordonatorul PPE Eh, este foarte hotărât. Vă rog să votați. S-a închis votul. 13 pentru, 27 împotriva. Se respinge. Alors, euh, à partir de la... Acum, trecem la tutun. Deci am terminat cu taurii, cu vacile, cu vițelușii. Acum Trecem la tutun. 754 de la ALDE. Raportorul e împotrivă. Cine este pentru? Vot electronic. S-a închis votul. și fumul e cam negru, se respinge cu 21 la 17 și uh, nu vom vota celelalte amendamente, niciun amendament pentru ajutorul pentru tutun. Uh, apoi, sprijin specific, ajutoare directe cuplate. Ajutoare pentru cupluri sau ajutoare cuplate? Spune domnul președinte. 21, cine pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Întreaga linie este acoperită. Dăm pagina, ajungem la pagina 90, spune domnul președinte, acțiuni pregătitoare, vedem mâine. Trecem la programe de dezvoltare rurală. 618 GUE, raportorul e împotrivă, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 4484, același. 910. Votat. Socialiștii au retras, deci a fost deja abordat. La 24 acum, um, cine este pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Se pare că există un comentariu la amendamentul 1002 pe care trebuie să-l votăm. Raportorul e împotriva. Cine este pentru acest comentariu la 1002? Helga? Împotrivă? Multă lume? Abțineri? Se respinge. Trecem apoi la proiectul pilot. Avem un proiect pilot pe care îl lăsăm deoparte. Deci, trecem la pagina următoare. E vorba de închiderea conturilor exercițiilor financiare precedente. Amendamentul 509 de la Envi. Raportorul e împotrivă. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Următoarele două sunt respinse. Amendamentul 25 de la Agri. Raportorul e pentru. cine pentru? Împotrivă abțineri, majoritatea este pentru, deci se adoptă. Apoi, soluționarea litigiilor, amendamentul doamnei Andreas în raportul lui împotrivă, cine pentru? Patru persoane împotrivă, mulți, abțineri se respinge. Apoi, îmbunătățirea informării publicului cu privire la politica agricolă comună. Ce proiect frumos! Amendamentul 576. Raportorul e pentru. Cine este Raportorul e împotrivă. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Raportorul este pentru. Amendamentul 22. Cine este pentru? Împotrivă. Cred că se respinge, dar vom verifica prin vot electronic. Votez și eu. Am dreptul să votez. Spune domnul președinte, vă rog să votați. Cinci uh, colegi au adormit. S-a închis votul. 15 pentru, 21 împotrivă, se respinge. Votăm acum amendamentul 510. Raportorul este pentru sau împotrivă? e pentru ca poziție secundară. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Se acoperă următorul, dăm pagina și lăsăm deoparte proiectul pilot și trecem la Life Plus. 587. Raportorul e împotrivă. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 760. Gue. Raportorul este împotrivă. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Următorul e identic. 624 GUE. Raportorul e împotrivă. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Următorul e identic. Raportorul preferă amendamentul 535 de la Envi. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Re, celelalte sau sunt acoperite. Avem proiecte pilot, agenții, așa că dăm pagina proiecte pilot, agenție, din nou, mai dăm încă o pagină, 96 agenții, proiecte pilot și ajungem la linia um, intervenții pentru produsele piscicule rest, uh, am avut numai linii administrative, proiecte pilot și agenții, deci intervenții pentru produsele piscicole, măsuri noi, 708 GUE, raportul e împotrivă, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge, 4504, identic, apoi avem un proiect pilot și revenim la programul pescuit pentru regiunile ultraperiferice. Amendamentul 713, deci pentru regiunile ultraperiferice, insulele din Oceanul Pacific uh, și așa mai departe. GUE propune 713, potoi împotrivă, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Următorul, respins de asemenea, trecem la un proiect pilot, mai departe dăm pagina, toată pagina 98 cu proiecte pilot, pagina 99 acțiuni de pregătire a noilor organizații de pescuit internaționale și așa mai departe. Amendamentul 327 de la PEș, Raportul e împotrivă, cine e pentru? Împotrivă. Mulțumesc. Verificăm prin vot electronic pentru că puțină lume ridică mâna. S-a deschis votul. Vă rog să votați. Prea multe voturi de la socialiști. Catrin, nu aveți voie să votați. Abțineți-vă, vă rog. S-a închis votul. 14 pentru 24 împotrivă. Se respinge linia următoare, dialog mai strâns cu industria pescuitului, 328, raportorul e împotrivă, cine pentru? Împotrivă, Abțineri se respinge. Apoi, Fondul European pentru Pescuit, amendamentul 707, raportorul e împotrivă, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Următorul identic se respinge de asemenea. Și trecem la pagina 100. Obiectivul convergență. Amendamentul 628. Guie raportorul împotrivă. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 4474. Trei sute douăzeci și nouă de la pești. Raportorul este pentru. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Linia următoare, deci în afară, de converg- în afara obiectivului de convergență, deci am votat obiectivul convergență și acum în afară de obiectivul convergență. 629 raportorul împotrivă, cine pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. 912, rezervă de la socialiști, a dispărut. Votăm pentru 330 acum. Raportorul este pentru. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Um, apoi avem doar proiecte pilot și trecem la pagina următoare. Uh, crearea unui uh, fond de garantare a stabilității prețurilor. Nu. Sprijin pentru gestiunea resurselor haieutice. 577. Pentru împotriva țineri se respinge. 679. GUE. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 4506 identic. 331 de la pești, raportorul e împotrivă, cine pentru? Împotrivă. Mm, grupurile sunt împărțite, așa că verificăm prin vot electronic. Uh, un vot în plus de la Aldeba, nu. Puteți să votați cu toții. S-a închis votul. 15 pentru 24 împotrivă. Se respinge. Nu avem amendamente aici. Apoi avem proiecte pilot. Avem acum pagina 102, 332, uh, um, raportul este împotrivă, cine e pentru, împotrivă. Verificăm, vot electronic. Nu mai ridică nimeni mâna. S-a închis votul. 13 pentru, 26 împotrivă, se respinge. Pagina 103, avem agenții, așa că dăm pagina. Pagina următoare, 104, program de susținere a continuării dezvoltării unei politice maritime integrate, 335. Comisia PEș, raportorul este pentru, cine pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă, următoarele devin caduce, avem apoi proiecte pilot, trecem la măsuri noi pentru sănătatea plantelor. Amendamentul GUE, raportul e împotrivă, cine este pentru împotrivă? Abțineri se respinge, 518, vot pe părți. Deci cereți vot separat în legătură cu comentariile la 709. Care este părerea raportorului? Vă rog, aveți cuvântul. Anche in questo caso... Și în acest caz, amendamentul 709 și 518 și 4505 au aceleași comentarii. Poziția raportorului este, de este împotriva uh, cifrelor, dar în favoarea observațiilor, comentariilor. Deci, comentariile la 709, raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 518 acum. Trebuie uh, votate cifrele. Am votat împotriva cifrelor la 709. Cifrele sunt diferite și am uh, votat, nu am votat cifrele la această linie, deci acum trebuie să votăm cifrele. Pentru sau împotrivă, dar uh, trebuie să le votăm. Bine. Deci, în legătură cu cifrele la 518, uh, cine este pentru? Doamna de Suza abțineri, deci se respinge. Deci, trecem la 27. Raportorul este pentru 27. Cine pentru împotriva abțineri se adoptă. și se acoperă restul acestei linii și categoria 2 s-a terminat. Deci, suspendăm ședința. Domnul raportor dorește să spună ceva. Cred că grup... Cred că grupurile încă nu au listele de vot în legătură cu rubrica 4, așa că cred că trebuie să reluăm votul privind rubrica 4 mâine dimineață. Care este părerea grupurilor? Socialiștii sunt gata, liberalii pentru titlul 4. Sunt gata și liberalii, socialiștii sunt gata, verzii sunt gata, conservatorii sunt gata, Chiar și Marta Andreasen e gata să voteze. Poate nu pentru, dar oricum e gata. Doar PPE-ul nu e gata. Doamnă Suza. Madame, Madame Suza. Doamnă Suza. Uh, we are not ready as yet, but we nu suntem încă gata, dar vom fi în câteva minute, așa că o pauză, vă rog. Suspend. Bine, suspendăm reuniunea pentru 5 minute, vă rog, pentru a verifica dacă toată lumea e gata, inclusiv grupul meu politic. Mulțumesc pentru înțelegere. Ok. Ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, vă rog. Am verificat, toate grupurile sunt gata să treacă la vot. Listele de vot sunt uh, gata și au fost distribuite tuturor. Tuturor, cu excepția mea, spune domnul președinte. Bien. S'il vous plaît. <laughs> Donc, vous avez cette voting list. Aveți această listă de vot. Începem uh, cu un vot în bloc al unui compromis care nu se referă decât la cifre. avem trei subblocuri. Primul bloc. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Al doilea liniile pentru care restaurăm proiectul, cine pentru împotriva abțineri se adoptă. Al treilea bloc uh, split lines, cine este pentru, împotrivă, două persoane, abțineri, se adoptă de asemenea. Deci, um, am votat, uh, am uh, votat toate aceste voturi în bloc, le-am adoptat și trecem la voturile separate, care nu intră în compromis și votăm doar cifrele. Ci, linia 010302, amendamentul 4140, raportorul este împotrivă, cine pentru? 3, 4 persoane împotrivă, majoritatea, abțineri se respinge. 89, 22, raportorul e împotrivă, cine e pentru? 4 voturi împotrivă, abțineri se respinge. Apoi, 88-29 cu raportorul este împotrivă, cine este pentru împotrivă? Abțineri se respinge. 88, 11 și încă două identice. Raportorul este împotrivă. Cine e pentru? Împotrivă. Abține se respinge. 88, 12. Raportorul e împotrivă. cine e pentru? 3 voturi. Împotrivă. Abține se respinge. 88, 33. Raportorul e împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se respinge. 8801, raportul e împotrivă. Cine-i pentru? împotriva abțineri se respinge. 85-52. raportul e împotrivă. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 88-02 de la GUE, raportorul e împotrivă, cine pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 80 84 votăm doar plățile. Pentru a reveni de la propunerea din draft budget, cine are, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, avem comentariile. 42, 38, schimbul de experți, cine pentru, împotrivă. Verificăm prin vot electronic. Votez și eu, dacă mă lăsați, doamna Trautmann nu este, socialiștii pot să voteze cu toții, s-a închis votul, 15 pentru, 21 împotrivă. Se respinge. Acum amendamentul 8672, Raportorul e împotrivă. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 87-85. văd pe părți. Prima parte. un vot nou pe care îl aveți la dispoziție. Raportorul este împotriva. Cine este pentru prima parte? Împotrivă. abține, Se respinge. A doua parte. Care are sens chiar dacă se respinge prima parte. Nu, nu are sens fără prima parte. Deci fără prima parte nu avem nici a doua parte. Dacă ă, peștele nu are cap, nu poate avea nici coadă. Bun, deci ă, lăsăm deoparte aceste comentarii. Trecem la amendamentul AFET 5166. Pentru a schimba titlul acestei linii, cine pentru, împotriva, abțineri, se, se adoptă. GUE 8801 no funding for actions with military character, să nu se finanțează acțiunile care termin caracter militar. Cine e pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul FAM 6207, raportorul e împotrivă, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 4274 privind uh, promovarea non-violenței, raportul împotrivă, cine pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 8673 al verzilor, cine pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul PPE 8217 Priority Awareness in USA. Raportorul este pentru. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Dăm pagina. Avem un amendament oral al raportorului. Crearea unei rețele și facilități pentru mediere și dialog Um, care trebuie să facă parte din stabilirea unei institut, unui institut pentru Inițiativa Europeană pentru Pace. Un amendament la care ține și președintele Comisiei pentru Bugete. Cine este pentru? Nu, nu că aș dori să influențez votul. Cine este împotrivă? Mulțumesc. Abțineri? Se adoptă. Trebuie să spuneți doamnei Francisca Brandner uh, că s-a adoptat, o să fie foarte fericită. Uh, acum 42-37, schimb de experți, raportorul e pentru, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Uh, Amendamentul 51-85 de la AFET. More for more. Acesta este principiul. Raportorul e pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 42.76 Promotion of Non-Violence uh, in the European Parliament, promovarea neviolenței la non-violenței la Parlamentul European. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri? Cred că majoritatea este totuși pentru. Verificăm însă. S-a deschis votul. Votăm, se votează, se votează. S-a închis votul. 19 pentru 18 împotriva. Și deci putem promova non-violența. 4102 European, European Senior Services Network. Foarte, foarte important. De ce râdeți? Raportul e pentru. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 44, 14. Uh, Lupta împotriva semitismului. Raportorul este pentru. Împotrivă. Prefer să verificăm electronic pentru că nu mai ridică nimeni mâna. 44.14. Special focus on fight against antisemitism. S-a închis votul. Să vedem. 25 pentru, 13 împotrivă. Se adoptă. Mă întreb dacă amendamentul următor e acoperit. Nu. 44.15. Raportorul este pentru. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Din nou, acum, avem un principiu more for more. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Apoi, amendamentul al de cu privire la e, proiectele EU-SB. Raportorul este pentru. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Din nou, Promotion of Non-Violence in the European Council. 42-75. Raportorul e împotrivă. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă cu aceeași majoritate ca înainte. European Syrian Services Network pentru, împotrivă, abțineri se adoptă și aici aceeași uh, majoritate. De asemenea, More for More Principle, cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 44-16, Adding Human Rights Aspects, Including Freedom of Religious Services. Raportorul e pentru. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 44-17. Pe aceeași temă, raportorul e pentru. Majoritatea e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ar fi trebuit, de fapt, să votăm în proc. Albe 84-41. Raportorul este pentru. Commitments to be met Rio plus 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. DV 54-51. Avem un amendament oral a socialiștilor. Nu? Heider. Voiam doar să subliniez că Vrem ca acest amendament să fie adăugat pe lângă ceea ce este și să nu înlocuiască nimic. Atunci, acest amendament propus de socialiști și democrați vizează o completare și nu o înlocuire. Uh, Mr. Reporter. Domnule raportor, sunteți de acord cu această adăugare? Raportorul e împotrivă. Și cine mai e împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Comme une addition. Ca adăugire. Amendamentul următor, tot de la DV, 5409. Social Protection. Raportorul e pentru. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Apoi, amendamentul socialiștilor 8005 Amendament oral. After capacity building. Goran. Poate că ar trebui să explic puțin, pentru că în amendamentul original se spunea administrație publică, dar este vorba despre comunitatea uh, um, turcă-cipriote. De fapt, poate fi vorba despre administrația turcă, dar nu asta este ideea. Vrem să sprijinim comunitatea turcă cipriotă. Și de aceea am uh, făcut aceste comentarii prin amendamentul oral. Sper că e în regulă. Important. Într-adevăr, o precizare foarte interesantă. Domnul Alvaro. Am o întrebare pentru a înțelege mai bine amendamentul. Oare nu ar putea fi interpretat și în modul în care vedem noi cei de la ALDE și anume să recunoaștem partea turcă de asemenea, pentru că dacă spunem comunitatea turcă cipriotă, atunci recunoaștem că există o comunitate turcă să înțelegem. Comunitate e aici populație, e evident, nu ca stat în sine. Comunitatea nu implică o entitate statală, în opinia mea. Nu știu dacă am putea să formulăm altfel lucrurile ca să fim și mai clari. Iată ce vă propun eu. Ian Mulder. Ca să evităm confuzia, putem să spunem uh, partea aceea Ciprului care vorbe, în care se vorbește turcă. Je, je vous propose, uh... Vă propun, pentru că e vorba de un subiect sensibil în domeniul diplomatic, într-o astfel de situație, uh, cuvintele au o importanță foarte mare. Deci, vă propun ca în acest vot să pornim de la ideea că acest amendament vizează partea cipriotă, partea ocupată de către turci a Ciprului. Însă, trebuie să folosim vocabularul de, de, diplomatic în vigoare, corect, pe care eu însă nu îl cunosc. Există mai multe versiuni, se pare, în uh, vigoare. Deci, o să cerem părerea Comisiei AFET, să vedem care este formularea uh, corectă. Understand that we focus on uh, uh Turkish uh, Speaking on the Island of Aphroditas, deci este vorba de comunitate care vorbește limba turcă în, pe insula Afroditei. Helga, dar există o linie bugetară cu privire la asistență pentru aceeași comunitate turcă-cipriotă, deci poate că deja putem să luăm de acolo. Angelica. De fapt, această linie bugetară vorbește despre comunitatea turcă și nu despre comunitatea cipriotă turcă. E un articol pe care lucrez în ultimii ani și acolo se vrea o adăugare de 3 milioane de euro. Nu e rău, dar vreau să știu dacă Comisia vrea să dea banii comunității persoanelor dispărute și dacă da, cât de mult și de asemenea ce se întâmplă cu comunitatea pentru patrimoniul cultural. Dar de fapt nu așa se pune problema, pentru că aici se face trimitere la un regulament care are o expresie politică. Și eu cred cu tărie că dacă schimbăm uh, conținutul politic al unui regulament, atunci nu vom uh, face o imagine uh, bună Uniunii Europene. Așa că eu solicit uh, tuturor uh, să zăbovească puțin asupra acestui subiect. Nu ne... Am înțeles, Angelica. Nu o să avem acum o dezbatere pe chestiunile de fond. Avem o propunere aici a vicepreședintelui Calfin să amânăm pe mâine votul și să verificăm între timp sau să precizăm, să venim cu o precizare terminologică. Bun. Deci, cu această propunere uh, a președintelui, Cal, a președintelui Calfin uh, ne terminăm activitatea pe astăzi. Aș dori să mulțumesc tuturor deputaților, mai ales celor care până la sfârșit au ridicat mâna sus. Aș dori să îl felicit, să mulțumesc Uh, raportorului. Aș dori să mulțumesc uh, tuturor colaboratorilor, secretariatului, colaboratorilor din partea grupurilor politice, asistenților, deputaților pentru tot ce au făcut, o muncă excelentă care ne-a înlesnit activitatea și astfel ne-a permis și să urgentăm uh, voturile. Deci sperăm ca mâine dimineață să încheiem ședința fără a trebui să lucrăm și mâine după masă. Iată obiectivul nostru, țelul nostru, nu o decizie. Deci suspendăm reuniunea. Vă propun sau propun coordonatorilor și tuturor celor care îi asistă să rămână în sală. Nu știu dacă și raportorul e necesar uh, la această ședință a coordonatorilor. Dacă nu, suspendăm 5 minute și începem ședința coordonatorilor. Se ridică ședința.